Can I invite all of you to take your chair? Vă invit pe toți să vă așezați la locurile dumneavoastră cât mai repede și mai în liniște cu putință. So, I wish you very welcome Bun venit, deci, la reuniunea Comisiei PETI, reuniune transmisă live pe internet, iar uh, pentru cei care ne urmăresc de la distanță, țin să le spun că este ultima noastră reuniune înainte de vacanța de vară. Sunt mulți colegi în sală, și uh, uitându-mă la cum arătăm uh, cu toții, îmi este clar că vacanța va fi binevenită pentru toată lumea. Bun venit deci la reuniunea noastră. Permiteți-mi înainte de toate să vă spun că la punctul doi de pe ordinea de zi trebuie să adoptăm uh, ordinea de zi. Luați notă de ar, ar, punctul 29, punct care va fi discutat astăzi la orele 15 la orele 17, vă rog să mă scuzați, în locul punctului 11. Procesul verbal al reuniunii din 11 uh, iunie a fost uh, adoptat, deci, având în vedere că nu sunt obiecții din sală, vă rog mult să încercați să nu perturbăm acustica acestei săli atât de mici, Haideți să încercăm să ne ascultăm uh, unii pe ceilalți și vă rog din suflet să mă ascultați când vă cer ceva, astfel încât ședința noastră să se termine într-un spirit de bună dispoziție. Permiteți-mi să vă informez că secretariatul, alcătuirea secretariatului se va schimba puțin după vacanța de vară. Mă bucur, dar și regret în același timp să vă informez că Jos Hezen și Georgios Musa, doi administratori foarte experimentați, uh, se vor muta la Departamentul de Politică C în cadrul exercițiului de mobilitate. Cu alte cuvinte, vom pierde pe doi dintre cei mai uh, experimentați membri ai echipei noastre, dar pe de altă parte, departamentul de politică C tot al nostru este, deci veți sta cu ochii pe noi în continuare. Țin să vă mulțumesc amândurora pentru întreaga dumneavoastră activitate în sânul secretariatului, pentru ani de rândul și vă urez mult succes în noile funcții. Oricum, nu vă mutați departe, deci rămânem în legătură. Giorgio va participa și la, sesiunea, la vizita de informare de la Taranto din noiembrie. Deci exercițiul de mobilitate presupune că vor sosi niște membri noi la secretariat pe care vi voi prezenta în prima ședință de după vacanță. Încă o persoană din secretariat ne părăsește, este vorba despre Iari Erholm, care iese la pensie și, sincer, încă sunt uh, uimită că niște oameni atât de tineri se pot pensiona. Este deci ultima uh, reuniune a comisiei în calitate de funcționar, iar îți mulțumesc din suflet pentru uriașa ta activitate și îți uh, urez mult succes, fie că pleci în Finlanda sau în Franța, în orice caz bucură-te de libertatea nou câștigată. Să-i mulțumim deci lui Ari Erholm. Sper că între timp toți cei care trebuie să voteze astăzi au sosit în sală și că aveți cu toții cartelele de votare. Deci trecem la votul pe vizita de informare din Spania din februarie acestui an. Întâi, compromisul 1 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Recomandarea 1, amendament 1, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu, devine caduc. Scuze, nu prea mi-am făcut temele. Amendamentul 3. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, vot electronic. Am deschis votul. Am închis votul. Un membru PP în plus. Acum uh, un membru în plus de la S și D. Gata, acum e în regulă, am închis votul. Se adoptă. Amendament 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificare electronică. Am deschis votul. Votul este deschis în continuare, nu a votat încă toată lumea. Gata, am închis votul acum și se respinge. Amendament 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendament 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 7 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendament 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 11. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificare electronică la amendamentul 11. Un membru în plus de la PPE. Repet, unul în plus de la PPE. Am deschis votul. Am închis votul și se respinge. Amendamentul 12 devine caduc. Nu. Amendamentul 12. Votăm pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificare electronică la amendamentul 12. Votul s-a închis. Se respinge. Amendamentul 13. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge, 16 pentru, împotrivă, abțineri, verificare electronică, am deschis votul. Am închis votul și se adoptă. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 18 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 19 pentru, împotrivă, nu-i prea clar, așa că vom face vot electronic la amendamentul 19. Am deschis votul, am închis votul și se adoptă. Amendamentul 20 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificare electronică la amendamentul 22. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. Amendamentul 23 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 24 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 25 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 26 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27, facem verificare electronică la 27, am deschis votul. Am închis votul și se respinge. 28, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 29, pentru, împotrivă, abțineri,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 Am închis votul și se adoptă cu o majoritate foarte mare. Trecem deci la următorul uh, punct de pe ordinea de zi, proiectul pilot împotriva comportamentului de intimidare. E vorba despre vot unic. Putem uh, vota pe cale electronică. Am deschis votul. Încă o dată este vorba despre un vot unic. Votul este deschis în continuare, gata, l-am închis și s-a aprobat în unanimitate. Felicitări, Soledad! Trecem acum la punctul petiții, la capitolul petiții. Știu că ăsta e un moment destul de delicat în care unii trebuie să părăsească sala. Vă rog să ieșiți din sală cât mai în liniște cu putință, cei care nu rămâneți aici pentru petiții. Can I, can I kindly ask the journalists to leave the room and take îi rog pe ziariști să părăsească sala și să ia interviurile pe care le-au de luat în afara acesteia. Vă mulțumesc. So all of you that are not going to be present îi uh, rog pe toți cei care nu rămân în sală pentru petiții să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 Următorul punct este petiția 709 din 2015 din partea lui Hannes Wilhelm Kell în privința protejării identității culturale și supraviețuirii comunității sorabe. Petiționarul, domnul Kell, este prezent în sală și îl invit să ia uh, cuvântul pentru 5 minute Vă rog să înțelegeți că există o lipsă de politețe din partea anumitor oameni din sală pe care i-am rugat să părăsească această sală în liniște și din păcate nu s-au conformat. Domnule Kell, vă dau cuvântul pentru 5 minute. Doamnelor și domnilor, permiteți-mi să folosesc timpul pe care l-am la dispoziție pentru a vă reaminti punctele esențiale ale petiției mele. Sunt președinte al Alianței uh, uh, Lusația și reprezint uh, Lusacia și reprezint comunitatea sorabă. Reprezentăm interesele a 12 inițiative cetățenești și avem, beneficiem de 120.000 de semnături de susținere, deci 10% din populația regiunii. Dreptul minelor ține de legislația națională, Uniunea Europeană nu este competentă în acest domeniu, însă zonele în care locuiesc minorități uh, trebuie protejate în baza mai multor directive europene, în special în ceea ce privește acordul cadru de protejare a minorităților. Consiliul Europei cere respectarea acestor dispoziții. Minoritățile care au o, lambă, o limbă și o cultură specială trebuie protejate și am pierdut numai puțin de 160 de uh, sate, um, mai multe exploatații miniere au dus la uh, deplasarea și uh, dispariția mai multor sate care au dus la pierderea uh, particularităților economice, culturale și lingvistice ale acestei comunități. Pe axa Brandenburg, pentru extinderea exploatărilor miniere, numai puțin de șapte sate sunt amenințate, cerem să se lanseze o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor la adresa Germaniei uh, din cauza nerespectării drepturilor minorităților. Trebuie ca um, zonele în care locuiesc populații, populațiile sorabe să fie protejate. Există și Convenția Organizației Internaționale a Muncii, care a fost încălcată. <clears throat> În al doilea rând, în ceea ce privește poluarea aerului și apelor, încă o dată dreptul minelor ține de uh, competența națională, dar în ceea ce privește Uh, toate regulile legate de poluarea apei, a aerului, precum și uh, interdicția deteriorărilor trebuie aplicate, uh, trebuie transpuse în dreptul național. Din păcate, apele de suprafață și pânza freatică sunt poluate în această zonă, aerul de asemenea. S-a prevăzut deschiderea unor noi mine în Polonia, precum și o Um, termocentrală pe bază de huilă și lignit pe, care se va întinde pe numai puțin de 10.000 de hectare. Un, un studiu din 2016 uh, indică foarte clar care sunt riscurile sanitare legate de uh, producția și exploatarea cărbunelui în Europa. Trebuie ca Germania să asigure viabilitatea acestor zone și să lupte împotriva diferitelor tipuri de poluare. Comisia Europeană trebuie să impună uh, realizarea unui studiu de impact de mediu de către autoritățile germane, în așa fel încât costurile legate de aceste mine să nu uh, revină contribuabil, contribu, contribuabilului german. Directivele europene în ceea ce privește protejarea climei, mediului și reducerea uh, mm, emisiilor de dioxid de carbon trebuie transpuse și în dreptul național. Din păcate, toate acestea nu sunt respectate la nivel regional. s-ar putea ca toate eforturile în materie de energie regenerabilă să aibă de suferit. Producția de lignit este subvenționată în zona noastră, dată fiind uh, regimul tranzitoriu care se aplică fostei uh, RDG. Încă o dată există un regim de subvenționare întru totul ilegală și uh, contrară dreptului european. Încă o dată ar trebui să se lanseze o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor uh, către Germania pentru ca această țară să înceteze cu uh, extracția de lignit și cărbune. Uh, consecințele în ceea ce privește flora și fauna ale acestor exploatații miniere sunt uriașe. Uh, în zonă există zone FFH care sunt amenințate de exploatația minieră. Mai multe plante aproape au dispărut din regiune, iar uh, încălcările constatate, din păcate, nu au fost urmărite de autoritățile naționale sau regionale. Unele specii, atât animale cât și vegetale, au dispărut întru totul, deci și aici ar trebui ca uh, Germania să fie supusă unui, uh, unei proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. Vă mulțumesc pentru atenție și pentru sprijin. Thank you very much. Hmm, mulțumim foarte mult. Acum uh, reprezentanții comisiei. Am trei nume, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, îi mulțumesc și petiționarului pentru prezentarea foarte interesantă. Cred că, având în vedere că am avut această prezentare, nu trebuie să fac un rezumat, să revin la principalele aspecte. Mai întâi să subliniez că examinăm cu atenție petiția. Diverse servicii au fost implicate. Digi Energie, Digi Jazz și Digi Mediu, care s-au ocupat de document uh, cu atenție, ca și Digi Educație și Cultură și Digi Concurență și mă bucur să vă informez că colegii de la Digi Mediu și Digi Jazz sunt aici alături de mine ca să răspundă la orice întrebări. Dacă se vă pune întrebări, în ce privește <clears throat> apelurile petiționarului sau obiectivele sunt trei. Mai întâi să ajutăm la conservarea culturii uh, <clears throat> și limbii sorabe, în al doilea rând viitorul mineritului și utilizării cărbunului în regiune, dar și în întreaga Uniune Europeană și, în al treilea rând, să se asigure respectarea regulilor europene în ce privește calitatea aerului și apei. Și o să mă refer la ele una câte una. Mai întâi în ce privește protecția drepturilor minorităților, trebuie să subliniem că discriminarea în baza apartenenței la minoritate e interzis explicit conform Cartei Drepturilor Fundamentale din UE. Această carte se aplică doar atunci când statele membre aplică legislația europeană, deci competența noastră de a acționa e limitată. Singurul instrument internațional care se poate implica direct e Carta Consiliului European cu privire la limbile regionale și minoritare semnată și ratificată de către Germania. După cum vă spunem, competențele Comisiei în ce privește recunoașterea statutului minorităților sunt limitate. În același timp, avem programe cum ar fi Erasmus Plus, în baza căruia grupuri care apără limbile minorităților pot să solicite finanțare europeană atât timp cât uh, se demonstrează clar o dimensiune europeană programul trebuie să implice și alte state membre. În ce privește al doilea punct, viitorul mineritului și generarea de electricitate în Uniunea Europeană și în regiunea respectivă și în întreaga Uniune, recunoaștem că ponderea cărbunelui scade în mixul energetic european și nivelul mineritului scade în Uniunea Europeană de mai multe decenii. E o tendință care va continua și pe viitor și în Germania în același timp, trebuie să respectăm tratatul articolul 194 din tratatul prin funcționarea Uniunii Europene, care spune că statele membre pot să stabilească condițiile pentru exploatarea resurselor energetice, să stabilească structura mixului energetic și structura generală a aprovizionării cu energie. Iată de ce Comisia nu are competență să interzică mineritul sau să elimine treptat generarea de electricitate pe bază de cărbune, deși recunoaștem că există o astfel de tendință de scădere în ce privește utilizarea acestui combustibil în Europa și în Germania. Al treilea aspect, subliniat în prezentarea petiționarului, e aplicarea respectării legislației europene în ce privește calitatea aerului și apei ce privește calitatea aerului, există două acte normative importante, Directiva Emisiilor Industriale și Directiva Calității Aerului. Deci Comisia a examinat minele de cărbune din Germania prin perspectiva acestor acte și în ce privește emisiile industriale, toate centralele de peste 50 de MW din Germania trebuie să respecte și anumitele Best Available Techniques, emisiile legate de best available Technique și n-am văzut nicio încălcare a acestor reguli. În ce privește calitatea aerului, directiva de resort, deși nu e nicio încălcare a regulilor europene, în regiunea Luzacia, serviciile Comisiei au constatat încălcare în regiuni învecinate și am dorit să vă asigurăm că se întreprind uh, măsuri uh, proceduri legale în derulare pentru a rezolva aceste probleme cu Germania, Polonia și Cehia. Și cred că o să mă opresc aici, după cum vă spuneam. Alături de mine sunt colegi de la DigiJazz și de la DigiMedia. O să răspundă la orice întrebări mai amănunțite dacă se vor pune. Și vă mulțumesc pentru atenție. Președinte, mulțumim. Vă mulțumesc și dumneavoastră și petiționarului pentru o relatare cuprinzătoare și precisă. Acum deschidem discuția pentru colegele și colegii care doresc să intervină. Doamna Dana Coader, mai întâi aveți cuvântul. Mulțumesc. Trebuie să vă spun că am văzut cu ochii mei regiunea respectivă Luzacia și în special zona în care se desfășoară mineritul. Cu un an în urmă am fost acolo Cam membra conferinței partidului înrudit cu Sorabi. Și sunt foarte surprinsă de estimarea comisiei cum că nu e nicio încălcare a directivei cadru a apei și a directivei apei potabile și nici a naturii 2020, spune vorbitoarea, și a situației aerului. Pentru că am văzut cu ochii noștri. Nu știu cum se întâmplă. Noi, petiționarii, tocmai am votat un raport uh, cu privire la misiunea de stabilire a faptelor în regiunea a doua râuri sau fluvii din Spania. Acum doi ani am fost în Galicia și am văzut cu ochii noștri că există poluare, că e o situație foarte proastă pentru locuitorii de acolo. Și experții ne spun, nu, totul uh, e bine și frumos. Cum se poate să stea lucrurile așa? <clears throat> Aceasta e întrebarea adresată Comisiei, întrucât ne-a spus că N-ați fost exact în această regiune, că ați fost undeva în zone învecinate, în Cehia sau unde s-a făcut expertiza respectivă? Aceasta e prima întrebare. A doua, și am discutat deja cu autorul petiției și era sfatul meu pentru ei să înainteze această petiție. Am văzut ca membra Comisiei pentru Petiții regret să spun, dar nu e nicio restricție în contractul de a desfășura activitatea de minerit, chiar și extinderea activității de minerit respective. Și dacă așa stau lucrurile, Germania, refuzând acum centralele atomice, o să utilizeze mai mult cărbune și o tendinție de a extinde mineritul. Iar în ce privește satele în care locuiesc sorabii și vedem și o altă dimensiune a poveștii, menținerea obiceiurilor, a tradițiilor, a patrimoniului cultural al acestei minorități. e un dezacord permanent cu Comisia. Ei s-au referit la Carta a Drepturilor Fundamentale, menționând minoritățile, minoritățile lingvistice, în special. Iar răspunsul dumneavoastră, cum că nu e ceva obligatoriu și că nu ne putem amesteca. Știm că situația s-a înrăutățit <clears throat> prin vânzarea acestei mine proprietarul anterior era o companie de stat suedeză, Waterfall, și acum s-a vândut unei companii din Cehia, care poate să extindă activitatea. Vorbesc și în numele a, a colegului Bodil sau colegii Bodil Valero din Suedia, care a, regret activitățile acestei companii. Waterfall nu poate să fie prezentă astăzi, e într-o misiune a Comisiei Libere la Cale, dar uh, este la curent cu ce se întâmplă. Mulțumesc. Mulțumim, domnul Sebastian, și vă rog, dragi colegi, încercați să nu repetați ce au spus, să fiți cu intervenții cât mai scurte și la obiect. Mulțumesc, doamnă președinte. Și am văzut cu ochii mei ce se întâmplă în uh, regiunea locuită de Soral. Există încălcări flagrante ale uh, literei și spiritului legii. Să nu uităm în primul rând că în tratatele europene e obligația de a respecta drepturile minorităților. Aceste drepturi nu sunt respectate pentru că le închid școlile și distrug fizic satele în care locuiesc uh, districtele respective. Germania a ratificat um, tratatele legate de limbile minorităților, deci trebuie să garanteze și educația în limba minorităților și, de fapt, nu face acest lucru. E o acuzație extrem de relevantă. E o comunitate mică și extrem de fragilă, care pe plan cultural și fizic este exclusă, pentru că prin dispersarea populației, probabilitatea ca ei să-și poată continua stilul de viață se reduce foarte mult. În al doilea rând, să nu uităm că Uniunea Europeană a adoptat strategii, cum ar fi strategia UE 2020 și a fost de acord cu COP21 în ce privește schimbările climatice la Paris, în ce privește decarbonificarea producției de energie și în acest caz chiar cifrele generale pentru Germania indică această evoluție și în regiunea respectivă e o tendință inversă în ce privește producția de energie care contravine angajamentelor Uniunii Europene. Și aș vrea să spun că și eu, ca și colega Danuca, sunt surprins să aud din partea Comisiei că nu e nicio încălcare a directivei privind aerul și apa. Noi am văzut încălcările, aș vrea să știu cum au ajuns la acele concluzii. Cum se întâmplă că spun atât de clar că nu există încălcări când noi am văzut că sunt încălcări, am văzut și poluarea orice <clears throat> mină la suprafață poluează foarte mult și aceste mine se întind pe o zonă foarte extinsă. E o încălcare gravă a multe principii europene și cred că ar trebui să îi sprijinim pe autorii petiției și extrem de important, în vedere gravitatea faptelor care contravin prevederilor legate de legislația europeană privind protecția minorităților E important ca în comisia noastră să avem uh, un contact direct. de exemplu acolo, noi am fost să vedem. Cred că ar trebui și restul uh, comisiei noastre să meargă și să vadă la fața locului. Mulțumesc, domnul Terry Cabras. Mulțumesc, uh, doamna președinte. Nu o să repet ce s-a mai spus deja, am fost și eu la fața locului. Vreau pe scurt să spun că sunt de acord cu petiționarul și sprijin întru totul de ce a spus acum câteva momente cele trei aspecte la care v-ați referit. Mai întâi aș vrea să precizez că limba și cultura sorabilor trebuie să fie sprijinită și protejate în al doilea rând. Există un impact îngrozitor asupra mediului înconjurător din cauza activității de minerit care se desfășoară acolo. Motiv pentru care aș vrea să vă spun că sprijin și ideea unor proceduri care se lanseze împotriva Germaniei și Poloniei, mai presus de toate din uh, cauza mineritului uh, legat de lignit. Sunt într totul de acord cu autorul petiției în legătură cu acest aspect și sunt într totul de acord cu uh, solicitările sorabilor. Mulțumesc. Mulțumim. E o, com- e o petiție foarte complexă care reunește diverse aspecte și acum aș vrea să mă adresez din nou autorului petiției. Îi ofer două minute dacă are o declarație în încheiere sau să adăugați la ce s-a spus și după ce am ascultat și ce au de spus membrii din comisia noastră. Aveți din nou cuvântul pentru încă două minute și apoi vom încerca să facem un rezumat. Mulțumesc foarte mult. În completarea luării de poziție a Comisiei Europene aș vrea să subliniez un lucru. Aceste activități miniere sunt cauza tuturor problemelor de care se lovește populația de la fața locului. trebuie să tranșăm ori ne ocupăm de aceste activități miniere, ori ne ocupăm uh, indirect, uh, ocupându-ne de consecințele activității miniere. Nu știu precis în ce ordine, dar vreau să vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim. Ce am putea face acum aici este următorul lucru. Vă propun, desigur, să păstrăm această petiție deschisă și aș vrea să vă încurajez, domnule Kell, <clears throat> să vă adresați ombudsmanului național, avocatului poporului din Germania, din Parlament, din Bundestag. Există și un ombudsman la nivel de land german, care o să vă adresați, Comisie de Petiții din Bundestag, de asemenea, pentru că atât de multe dintre aceste aspecte țin de competența națională. Acesta ar fi primul lucru, să vă adresați Comisiei pentru Petiții din Bundestag să luați legătura cu ombudsmanul uh, local din regiunea dumneavoastră cu acele chestiuni care țin de competența națională, cum ar fi stabilirea mixului energetic care ține de competența națională. Dar, de asemenea, aș dori, domnule Chel, să dați mai multe informații comisiei noastre în legătură cu afirmațiile legate de ajutorul uh, de stat și ce se întâmplă cu deșeurile din minerit. Și dacă se poate, în termen de două luni ar fi excelent. Când primim informațiile respective, am dorit de asemenea să ne adresăm Comisiei Europene să examineze noile informații furnizate și apoi să se facă o analiză aprofundată și propun ca de asemenea să ne adresăm uh, guvernului din uh, landul uh, Saxonia-Brandenburg, avem un coleg din acea regiune, să ne exprimăm îngrijorarea legat de problemele de mediu, să solicităm și informații din partea lor în legătură cu chestiuni uh, deosebite legate de mediu care au fost subliniate și prezentate și e și ceva în interesul Parlamentului European și este prevăzută în tratate și în cartă ca păstrarea, protejarea limbii și culturii minorităților. E un lucru care nu poate să fie neglijat. Trebuie să păstrăm acest lucru, să protejăm, să subliniem faptul că e în interesul acestei comisii al instituției noastre ca limba și cultura sorabe să fie protejate. Vom trimite o scrisoare care exprimă acest lucru. Margaret, acum. Sunt în totul de acord? Mi se pare că Comisia face tot ce poate ca să scape de acest dosar. Spune că poluarea aerului și poluarea apei vrea să scape, de fapt. Chiar dacă nu se poate deschide o procedură de infracțiune, ține totuși de competența noastră să ne ocupăm de sensibilizarea cetățenilor, unde există încălcări grave ale legislației antidiscriminare, cu îndepărtarea forțată și neglijarea acestei minorități sunt atâtea elemente în care sprijin propunerea dumneavoastră și să tratăm cu seriozitate, chiar dacă nu putem cere o procedură de infracțiune, să spunem că e o chestiune de mare importanță pentru membrii comisiei noastre care se ocupă de cetățeni și din cât văd eu, e o situație extrem de alarmantă. Mulțumesc. Let's put it this way. We also... Președinta, Știm și din răspunsul Comisiei că o procedură de infringement e în curs împotriva Germaniei în ce privește poluarea aerului, dar nu include regiunea Luzacea deocamdată. Așa încât atunci când vom avea mai multe informații din partea petiționarului, putem dezvolta uh, acest punct și în dialogul nostru cu Comisia, până la urmă vom uh, aprofunda problema. Uh, dar e nevoie de un um, document scurt, pentru că există foarte multe puncte uh, care ne preocupă în acest caz și de aceea trebuie să le defalcăm și să le uh, aprofundăm în mod separat. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Kell, pentru că v-ați deplasat până aici, pentru toate informațiile pe care le-ați oferit. Amintiți-vă că e în interesul întregii Europe uh, demersul dumneavoastră. Următoarea petiție este numărul 0603 per 2016 despre o fabrică de producție a laptelui din Dolit. Doamna Milagros Marcos Ortega reprezintă petiționarii și o salut, oriunde ar fi, iată, aveți cuvântul acum, doamnă, pentru 5 minute, după care vom deschide dezbaterea. Buenos días, señoras y señores diputados. Vengo a esta comisión. Bună ziua! Sunt în fața dumneavoastră în calitate de consilier pentru agricultură uh, pentru regiunea Castilia și Leon. Și reprezintă de data aceasta fundația din Castilia și Leon care a introdus uh, petiția, o fundație care susține afacerile afacer, aflate în criză, întreprinderile aflate în criză. Aș dori să vă mulțumesc pentru că ați acceptat petiția noastră la două luni și jumătate după data anunțată pentru uh, încetarea activității Lactalis 85 de lucrători, precum și 100 de fermieri care livrează lapte acestei fabrici, își văd periclitat viitorul profesional. Am solicitat Lactalis să își schimbe decizia. Ne-am adresat tuturor administrațiilor regionale și publice, ne-am Uh, am avut discuții și cu uh, managementul superior al companiei. A fost necesară însă și intervenția ambasadei Franței în Spania pentru a menține în funcțiune această fabrică din Valladolid. Închiderea ei este nejustificată, date fiind rapoartele tehnice din partea experților din partea fundației noastre care au confirmat că fabrica este competitivă. Din păcate, managementul nu vrea să schimbe decizia de a închide complet fabrica. Ori acest lucru încalcă multe aspecte fundamentale ale politicilor europene în ce privește, pe de-o parte, concurența, apoi coeziunea teritorială și coeziunea socială, precum și responsabilitatea Iată de ce aș dori să lansez trei aspecte pe care am dori ca dumneavoastră în Comisia PETI să le examinați. Drepturile lucrătorilor sunt încălcate din cauza relocării acestei, fa- acestei fabrici, distrugând astfel 85 de locuri de muncă. Apoi, grupul Lactalis a cumpărat fabrica și de atunci producția a fost înjumătățită, la fel și posturile și asta nu din cauza unei lipse de cerere pe piață sau pentru că fabrica nu ar fi competitivă, ci doar pentru că producția și utilajele au fost transferate de la Valladolid în alte fabrici în vederea relocării. Iată de ce producția a scăzut cu 50%. În ciuda acestui lucru, s-au făcut un profit de 2 milioane de euro în ultimul an bugetar și aș mai sublinia faptul că din 2010 activitatea fabricii din Valea Dolid a fost redusă și compania a solicitat fonduri structurale europene. Aceste fonduri au fost aprobate și obiectivul era de a spori capacitatea altor fabrici. Însă acum acești, aceasta este o scuză, un pretext pentru a închide fabrica de la Valladolid. Apelul pentru fonduri structurale este utilizat acum ca pârghie pentru a reloca fabrica. Fondurile europene se presupune a fi pentru a stimula concurența, competitivitatea, ținând seama de coeziune și echitate între teritorii. Obiectivul fondului este tocmai de a echilibra dezavantajele diferențele între uh, diversele regiuni. Fondurile nu trebuie niciodată să contribuie la creșterea anumitor fabrici în detrimentul altora care ar fi închise și nu ar trebui alocați bani pentru a uh, spori profiturile acționarilor. Chiar și atunci când fabrica deține fondurile necesare, nu dorește să vândă unui uh, competitor fabrica respectivă funcțională, tocmai pentru a evita să aibă un uh, concurent în regiune. Iată de ce considerăm că e vorba de o încălcare a responsabilității sociale, pentru că o astfel de relocare a fabricii de lapte este complet nejustificată. Responsabilitatea socială a întreprinderilor este pe bază voluntară, dar uh, ilustrează voință față de lucrători. Și încă o dată, relocarea fabricii de la Valladolid este nejustificată și încalcă flagrant principiile uh, de responsabilitate socială. Doar criterii economice au fost utilizate drept motiv pentru închiderea fabricii, fără să țină seama de impactul uman sau impactul social pentru cele 85 de familii direct afectate. Mulțumesc! Mulțumim, spune președinta. Așa cum vă amintiți, ne-am ocupat de această petiție ca o urgență în ședința noastră de pe 4 iunie. Deci este o procedură extrem, extrem de accelerată și mă adresez acum comisiei pentru a-i da cuvântul, așa că să obținem niște clarificări. Vă rog. Mulțumesc, domnilor și domnilor uh, deputați, de, stimată doamnă Marcos. Mai întâi, vă mulțumesc pentru că ați invitat Comisia în dezbaterea acestei petiții. Trebuie să subliniez că nu am primit toate elementele relevante pentru acest caz și am avut prea puțin timp în această procedură accelerată. Dacă petiționarii doresc ca și comisia să examineze pe mai departe uh, solicitarea lor, îi solicit toate informațiile în scris, așa încât și comisia să poată oferi un răspuns mai complet. În ce privește decizia grupului Lactalis de a închide fabrica de la Valladolid, uh, relocarea companiei nu încalcă legea europeană, E o exprimare a dreptului de uh, a se stabili, însă restructurarea afacerii trebuie să țină seama de consecințele economice cât și sociale. Comisia însă nu are puterea de a interveni în deciziile unor companii private în ce privește restructurarea sau relocarea activităților. Cu toate acestea, Comisia face un apel la companii și la toți actorii implicați în restructurări să urmărească exemplele de bună practică și să dea dovadă de un management responsabil social, inclusiv în cadrul uh, comunicării Comisiei ce privește QFR inițiativele legislative în cadrul restructurării întreprinderilor. Astfel de bune practici trebuie urmărite de toți cei implicați. E vorba de a notifica uh, toate părțile interesate, precum și autoritățile locale. Și scopul principal e de a promova o mai bună colaborare părțile interesate pentru un management uh, responsabil social în restructurarea companiilor. Mai mult decât atât, angajatorii trebuie să deplească niște obligații în ce privește informarea și consultarea lucrătorilor potrivit legislației europene. Se pare că acesta nu a fost cazul în uh, situația citată. Și intervine și Carta Drepturilor Fundamentale ale UE și mm, o serie de directive europene. Achiul nostru în ce privește licențierea colectivă oferă toate informațiile necesare atunci când o companie are în vedere o disponibilizare colectivă. Consultări în acest caz trebuie purtate din timp, așa încât pentru a obține un acord, evitând sau reducând um, disponibilizările colective, explorând măsuri de a compensa consecințele sociale adică oferind și măsuri de protecție socială. Dreptul comunitar uh, stabilește și standarde minime în astfel de situații în transpunerea în legislația națională și ține de uh, competența autorităților naționale, inspectoratele muncii, bună oară, ne a se asigura că legislația națională uh, Uh, transpune și aplică directiva UE și că acest lucru se întâmplă în mod corect de către angajator și aceste valori se fac de la caz la caz. În acest sens, Comisia observă că negocierile între Hunda uh, și uh, managementul companiei continuă la fel cum stările cu lucrătorilor, anumite rezultate s-au obținut, un acord pentru un plan social și o amânare cu patru luni a închiderii complete a fabricii, tocmai pentru a permite găsirea unor uh, alternative. În ce privește uh, responsabilitatea colectivă corporatistă, așa cum uh, s-a arătat, este o uh, alegere voluntară. Companiile trebuie să respecte strategia europeană pentru responsabilitatea socială și în momentul de față pentru perioada 2016-2020 această strategie este revizuită, o strategie care aderă la principii globale, inclusiv cele ale ONU în ce privește drepturile omului și mediul de afaceri și um, linii directoare ale OCDE în ce privește multinaționale. Uh, Mm, compania trebuie să respecte toate aceste legislații de responsabilitate socială, indiferent dacă operează în UE sau altundeva. Comisia contribuie permanent la forurile internaționale, cum este OCDE și Organizația Internațională a Muncii, în ce privește responsabilitatea socială a corporațiilor și activități care ar putea consolida aceasta, ținând seama de impactul asupra societății în ce privește ultimul nostru argument, utilizarea fondurilor structurale de către grupul Lactalis. După uh, investigații, Comisia observă că acest grup nu a beneficiat, de fapt, de fonduri în anii din urmă, în orice caz nu din 2014 încoace, dar, din nou, pentru a oferi un răspuns mai complet la acest argument și pentru a ține seama de următoarea perioadă de programare, trebuie să vă solicităm uh, informații complementare înscrise, așa cum am făcut-o și la început. Vă mulțumesc. Mulțumim, spune președinte. Deschid dezbaterea. Dragi colegi, Angela mai întâi. Angela, the floor is yours. Gracias, Cecilia. Eh, bueno, nos hemos eh, apoyado. Mulțumesc, Cecilia. E bine, noi am susținut această mm, petiție în procedură de urgență pentru că opinia a fost unanimă. Peter a contribuit de altfel la acest lucru. Eh, eu cred că vorbim aici de o fabrică foarte bine cunoscută în Castilia și Leon, o fabrică ce există de foarte mulți ani, este extrem de importantă în mod direct pentru locuri de muncă, dar și indirect. E un exemplu de dezmembrare a industriei, a sectorului industrial din Castilia Leon, dar și din întreaga Spania. Iată de ce aș face un apel la colegi. Vorbim de fonduri FEADER și dacă această companie a beneficiat de astfel de fonduri structurale, trebuie să investigăm mai departe și trebuie să cerem informații exacte despre utilizarea eventuală a unor astfel de fonduri. Aș sugera să încercăm să înțelegem dacă s-a respectat sau nu directiva privind uh, responsabilitatea socială a corporațiilor. Trebuie să găsim o soluție și sigur vom susține în continuare pe acele femei și acei bărbați care au fost direct afectați. Uh, Cred că UE trebuie să înceapă să facă tot ce poate pentru a inversa această curbă periculoasă de fragmentare a industriei europene. Doamna Albiol. Mulțumesc. Întâi de toate, doresc să exprim susținerea uh, GUE pentru acești lucrători care se bat de luni de zile să-și păstreze locurile de uh, muncă. Izgherda Unida a fost în Castilia și Leon uh, arătându-și susținerea pentru lucrători. Am uh, văzut și alte cazuri similare aici la Comisia PETI. Atunci când uh, grupuri multinaționale decid să uh, închidă fabrici, uh, eventual să le relocheze numai și numai pentru a obține um, profit mai mare, fără a ține seama de consecințele sociale. Producția este pur și simplu transferată la o altă fabrică pentru că se generează astfel mai mult profit. Și vorbim aici de 85 de familii care vor rămâne fără venit. Eh, și vorbim de o fabrică care nu funcționează, în pierdere. Eu cred că la nivel de comunitate trebuie intervenit. Eh, dacă realmente au fost utilizate fonduri structurale, fonduri europene, ei bine, nu putem permite ca acestea să fie utilizate pentru a închide o fabrică. Nu putem permite relocarea unei fabrici care, repet, nu funcționează în pierdere. Din potrivă. Prin urmare, Comisia PETI ar trebui să intervină din punctul meu de vedere și trebuie să ținem seama de faptul că toate aceste lucruri sunt posibile din cauza legislației muncii din Spania. Pentru că Partidul Popular Spaniol la putere a introdus o reformă a legislației muncii care vizează închiderea unor uh, fabrici atunci când uh, această fabrică registrează pierderi. Președinta, cred că trebuie să ne concentrăm pe petiția ca atare, fără a intra acum în uh, dezbateri politice, dezbateri de partid. Și aș dori să subliniez importanța uh, Mm, respectării petiției, fără a ne angaja noi aici în dezbateri politice, numind uh, cu tare sau cu tare grupare politică. Eu nu apreciez așa ceva în această comisie. Uh, îl salut pe domnul Diaz de Mera și îi dau acum cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur să te văd la prezidiu, Cecilia. Pentru că, e adevărat, de obicei ne întâlnim în altfel de contexte. Dragi colegi, uh, mă referam la Comisia Libe uh, și știți uh, la ce mă refeream. Îmi pare rău de această paranteză. Dezbaterea de azi încearcă să-i protejeze pe cei 85 de lucrători afectați de decizia Lactalis. De asemenea, sunt foarte mulți fermieri care vor fi afectați de această închidere nejustificată a fabricii de lapte din Valladolid. Acest caz ține foarte mult și de sectorul agricol, prin urmare. Decizia nu are un temei legal. Nere... Neregulile comise de grupul Lactalis în transferul, în relocarea fabricii de la Valladolid, aceste nereguli, spuneam, trebuiesc examinate de Comisia PETI și dacă putem dovedi că acțiunile au fost ilegale, atunci uh, Comisia, Consiliul vor trebui și ele să-și asume uh, rolul și să intervină. Întrebarea e dacă realmente fonduri comunitare au fost utilizate, utilizate necorespunzător, uh, tocmai împotriva obiectivelor fondurilor structurale, fundând o fabrică în detrimentul alteia relocând uh, mai precis o fabrică. Ținând seama de ce spun petiționarii, dar și autoritățile din uh, Castilia și Leon, se pare că Lactalis a încercat să distrugă volumul de producție de la fabrica din Valladolid, aducând prejudicii regiunii și a încercat să justifice disponibilizarea colectivă și relocarea completă a fabricii astfel. Trebuie să identificăm utilizarea ilicită, uh, presupusă utilizare ilicită a fondurilor europene. Uh, mai trebuie spus că principiul solidarității pare să fi fost încălcat și, în mod evident, o încălcare a drepturilor lucrătorilor. În Castilia și Leon, opinia e unanimă la nivelul tuturor partidelor politice, în care toate susțin lucrătorii și încearcă să evite închiderea fabricii. Trebuie să existe soluții care să asigure viitorul acestei fabrici care e viabilă și profitabilă. Am spus chiar președintelui grupului Lactalis că această situație nu poate să continue altfel și că lucrătorii trebuie menținuți pe posturile lor. Apreciez celeritatea cu care Comisia a pregătit un răspuns, însă, doamna, dumneavoastră ați spus foarte clar că nu aveți informații suficiente că nu dispuneți de toate cifrele și faptele care să susțină un răspuns detaliat. Iată de ce eu cred că ar trebui să trimitem informațiile pe care noi la grupurile politice le deținem din partea uh, firmei respective. Uh, Ați mai vorbit și de responsabilitatea socială a corporațiilor. Există foarte multă legislație uh, la nivelul UE care sus, susține drepturile sociale ale lucrătorilor și responsabilitatea socială pe care o au uh, întreprinderile. Uh, vor, ați vorbit și de libertatea de instalare, uh, lucruri care nu pot fi contestate. Uh, dar ați vorbit și de comunicarea ce privește restructurarea întreprinderilor. Însă acolo nu există nici măcar un alineat despre abuzul de fonduri comunitare. Cu toate acestea, în cazul de față, bănuim că tocmai asta se întâmplă. Ați vorbit și de consultarea cu lucrătorii. Acest lucru nu se întâmplă. Ați vorbit de un plan social, dar acesta e consecința unor uriașe presiuni politice. Pentru că mm, planul uh, inițial de închidere completă uh, nu a beneficiat de nicio consultare, evident. Uh, în concluzie, vom încerca uh, să vă oferim noi toate informațiile de care dispunem, așa încât Comisia să poată să își rectifice tirul și eventual să impună sancțiuni. Uh, when you speak Spanish... Vă mulțumesc. Augustin, când vorbești spaniolă, Uh, încep să regret enorm de tare că nu uh, cunosc această limbă pentru că tare mi-ar fi plăcut să te pot asculta în original. Dar pe de altă parte, adevărul este că și interpreții își fac treaba foarte, foarte bine și țin să le mulțumesc încă o dată, spune doamna președinte. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Da, cred că această petiție ar trebui să rămână deschisă. Când ascult argumentele aduse, văd că mm, se bat câteodată cap în cap se vorbește despre folosirea unor fonduri europene, dar Comisia Europeană spune că acestea nu ar mai fi fost uh, acordate întreprinderii Lactalis din 2014 încoace. Deci ar fi foarte bine să mai uh, evaluăm întreaga situație și apoi aș vrea să știu și care sunt motivele uh, pentru care această uzină va fi delocalizată. Pentru că, mă rog, motivele ar putea fi multiple. S-ar putea să fie vorba de o maximizare a profitului, dar cine știe, poate că de fapt delocalizarea se datorează falimentului uzinei de la Valladolid. Uh, sincer, consider că ne lipsesc încă multe informații și aș vrea să știu mai multe înainte de a putea lua o hotărâre. Rosa Esteras. Mulțumesc, Cecilia. Permiteți-mi să încep prin a mulțumi uh, ministrei Milagros Marcos și întregii sale echipe din Castilla și Leon. Permiteți-mi să spun câteva lucruri și eu în această privință. Evident, această petiție trebuie să rămână deschisă. E vorba despre trei subiecte absolut fundamentale. În primul rând, uh, procedura de infracțiune pentru dreptul, încălcarea drepturilor uh, lucrătorilor de la Valladolid este Uh, vorba despre o planificare de-a dreptul uh, sălbatică a acestei delocalizări. Apoi, distrugerea volumului de producție uh, la uzina de la Valladolid. Lucru care, din nou, duce și la disponibilizări masive la această uzină. În fine, este vorba și despre fondurile de coeziune, fonduri europene. Uh, ori, tocmai pentru a asigura coeziunea în Uniunea Europeană, uh, trebuie să se um, acorde atenție dezvoltării și solidarității. Ori acest caz este uh, întru totul pe dos. Deci uh, se contrazic uh, principiile fondatoare ale, princi ale uh, politicii de coeziune și a fondurilor europene în general. Aici este vorba despre folosirea fondurilor structurale pentru a face exact uh, inversul a ceea ce își propun de fapt fondurile structurale și politica de coeziune. va trebui să studie modul în care am putea împiedica această delocalizare. Apoi, aici, în Parlamentul European, când vorbim despre competitivitate și despre responsabilitatea socială a întreprinderilor, um, um, avem multe de spus. Doamnă ministru, Dumneavoastră reprezentați printre altele și uh, uh, această fundație din Castilla și Leon care reprezintă multe sectoare din regiunea sa. Încetarea activității și închiderea porților uzinei nu par a fi nici de cum motivate temeinic. Într-adevăr, Comisia PETI va trebui să formuleze un răspuns în așa fel încât atât lucrătorii cât și societatea și toate sectoarele din Castilla și Leon să vadă că uh, drepturile și interesele lor sunt apărate. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Rosa, domnul Teri Cabras. Și cu aceasta am încheiat uh, lista luărilor de cuvânt. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Eu voi vorbi în spaniolă, tocmai pentru că interpreții sunt foarte buni și care știu să compenseze uh, lipsa noastră de competență întru totul lingvistică. Vă mulțumesc. Uh, Petiționarea a prezentat trei cazuri, uh, trei argumente pe care le sprijin întru totul. Noi, în ceea ce privește capitalismul, trebuie să recunoaștem că acesta este sălbatic și este din ce în ce mai sălbatic. Uh, iar Comisia demonstrează acest lucru prin comentariile sale. Ne vorbește despre responsabilitatea socială a întreprinderilor. Retorica este minunată, însă adevărul din spatele acestei retorici este că lucrătorii sunt călcați în picioare. Împreună cu colegii mei, cu Agustin, Marina și ceilalți, vrem să vă spunem că e esențial să ne concentrăm pe al doilea punct al petiției și anume utilizarea fondurilor europene. Fonduri europene care au fost acordate întru totul ilegal. Iar răspunsul comisiei, sincer, nu mi se pare că se ridică la înălțimea problemei. Se tot vorbește despre responsabilitate și așa mai departe, dar astea sunt vorbe în vânt. Ăsta nu este un argument care să țină în picioare. Încă o dată, chiar dacă toate punctele sunt importante, eu aș prefera să ne concentrăm pe acest al doilea punct. Să nu uităm, Comisia Europeană este capitalistă. Chiar dacă am uh, simpatie pentru Comisia Europeană, trebuie să spun acest lucru. Uh, Capitalismul mie nu mi este pe plac. Ei bine, chestiunea fondurilor structurale este esențială și trebuie văzut dacă s-a făcut sau nu o deturnare a acestora în cazul de față. Vă mulțumesc. Iată, devenim din ce în ce mai creativi în comisia noastră. Haideți să vedem care este părerea petiționarei. Vă dau cuvântul timp de două minute. Vă mulțumesc tuturor pentru contribuțiile dumneavoastră. Această delocalizare va duce la o disponibilizare planificată, o disponibilizare anunțată. Și nici uh, administrația, nici lucrătorii nu au putut reacționa. ar fi fost important ca societatea, întreprinderea, să beneficieze uh, de aceleași avantaje ca și celelalte părți ale grupului. Ei bine, trebuie spus, uzina de la Valladolid este una foarte profitabilă. Angajații săi au o vechime în muncă și în uzină mm, foarte însemnate. Deci nu e vorba nici de competitivitate, nu e vorba nici de costuri, Ori, faptul că au fost folosite sau au, ar fi fost folosite fonduri uh, structurale europene sau deturnate pentru a delocaliza uzine, este foarte grav într-adevăr, iar Comisia trebuie să împiedice astfel de acte. Deci, uh, Lactalis a beneficiat de fonduri structurale care a dus la sporirea productivității în anumite uzine în detrimentul celei de la Valladolid. Într-adevăr, utilizarea fondurilor comunitare uh, care sunt făcute pentru a promova coeziunea trebuie investigate. scopul în care au fost folosite acestea în cazul de față nu este nici de cum scopul uh, anunțat al acestor fonduri. Apoi, în ceea ce privește responsabilitatea socială a întreprinderilor, nicăieri în actele Lactalis nu am găsit uh, vreo trimitere către responsabilitatea socială a sa. S-ar părea că Valladolid ignoră întru totul acest uh, tip de responsabilitate. Deci nu există niciun fel de preocupare pentru toată latura socială la Lactalis. Răspunderea socială a întreprinderilor este mm, esențială nu doar pentru că este vorba despre disponibilizări aici, despre concedierea unor oameni, dar și pentru că este vorba despre uh, cedarea acestei uzine către un terț. Deci, trebuie ca răspunderea socială a Lactalis să fie invocată pentru a împiedica delocalizarea sau pentru a preveni uh, disponibilizările nu trebuie ca astfel de cazuri să fie autorizate de către Parlamentul European și Comisia Europeană. Și asta nu doar la noi, la Valladolid, ci oriunde în Europa, unde oamenii s-ar confrunta cu astfel de situație. Trebuie ca această anchetă să fie demarată cât mai repede cu putință pentru a împiedica să mai apară astfel de situații pe viitor. Cu alte cuvinte, ca mari uh, întreprinderi să ia hotărâri Uh, deturnând uh, fonduri destinate coeziunii și solidarității europene. Încă o dată țin să vă mulțumesc pentru procedura de urgență și pentru solidaritatea pe care o manifestați dumneavoastră în Comisia PETI. Este un semnal de speranță pentru cele 85 de familii care și-ar dori să Uh, ca această uzină să-și continue activitatea și să fie la fel de competitivă ca în trecut. Vă mulțumesc. Vă asigur că e aproape pentru prima oară că se întâmplă. Pentru prima oară că în comisia noastră este o unanimitate între toate grupurile politice. Poate nu e prima oară, dar oricum se întâmplă foarte rar. Deci puteți merge înapoi în regiune și să spuneți, în regiunea dumneavoastră, și să spuneți că Comisia Petiția Parlamentului European sprijină în unanimitate această petiție. Dar eu aș sugera ca dumneavoastră, în numele lucrătorilor, să trimiteți informații suplimentare către Comisie și Secretariatul uh, Comisiei PETI pentru investigații suplimentare în privința unei potențiale uh, deturnări a fondurilor europene. Acest punct trebuie neapărat lămurit, pentru că practic este singura cale juridică de a vedea dacă a existat o încălcare a Uh, modului în care se alocă aceste fonduri. Este vorba atât despre fondul uh, de coeziune cât și fondul, fondurile structurale. Și cu alte cuvinte că s-a uh, subminat coeziunea și solidaritatea europeană cu propriile sale fonduri. Noi în Parlamentul European adorăm responsabilitatea socială a întreprinderilor, însă aceasta nu este o obligativitate nici de cum. Este la latitudinea uh, întreprinderii dacă dorește să aplice acest tip de răspundere printr-un anumit set de reguli. Dar, încă o dată, nu este vorba despre o obligativitate. Este vorba despre un regim voluntar. Dacă întreprinderea face sau nu apel la acea, acest tip de răspundere. Aici vorbim despre o întreprindere privată și e vorba despre o hotărâre la nivelul uh, administrației întreprinderii respective. Noi nu avem competența de a uh, călca în picioare hotărârile luate de o companie, de o întreprindere privată, dar în schimb le putem spune că nu suntem de acord cu hotărârile lor. Deci, încă o dată, uh, v-am ruga să veniți cu un plus de informații. Deocamdată lăsăm petiția deschisă. Dialogul va continua cu Comisia Europeană în privința acestor, uh, utilizării fondurilor. Ulterior vom putea lua legătura în mod direct cu conducerea Lactalis. Dar încă o dată, e un moment istoric în comisia noastră și anume unanimitatea noastră pentru uh, sprijinirea petiției dumneavoastră este un moment aproape unic. Vă mulțumesc pentru uh, că ați venit să vă prezentați cauza în fața noastră și bun, drum bun înapoi către Castilia și Leon. Mulțumesc. Trecem la următorul uh, punct, uh, petiția 259, tot o petiție spaniolă, în numele Asociației Salvar la Tehita, Salvați Tehita, din Tenerife. Viva Espania! Să trecem mai departe. Dau cuvântul uh, petiționarilor timp de 5 minute. Platforma Salvați Tehita are, uh, își dorește uh, salvarea și protejarea plajei Tehita și a zonei Montania Roja. Este vorba despre una dintre cele mai frumoase zone la sud de Tenerife iar această frumusețe ar putea fi pusă în pericol de construirea unui uriaș hotel în mijlocul acestei zone. Montania Roja a fost declarat uh, sit uh, Natura 2000 în 1987 uh, și face parte din zonele protejate din Canare. În 1994 a fost reclasificată ca zonă naturală specială în Canare. Valoarea sa primordială este, constă în habitatul unic prezent aici, în Tenerife, E vorba despre cel mai mare ecosistem uh, din uh, sudul Tenerifelor. Este vorba despre un habitat care a fost distrus și degradat uh, ca urmare a dezvoltării turistice masive din anii 70-80. Această zonă geomorfologică vulcanică prezintă o trăsătură specială uh, uh, prezentă prin dunele sale și prin uh, flora foarte rară. Este vorba despre o floră endemică. De asemenea și anumite specii de păsări sunt uh, prezente în acest biotop, uh, păsări care sunt uh, protejate prin uh, directiva păsări. Atât flora cât și fauna sunt, uh, se află în pericol din cauza construcțiilor. În ciuda măsurilor de protecție teoretice, situația din teren uh, lasă foarte mult de dorit și aceasta tocmai din cauza presiunii uh, antropice uh, din această zonă a Tehita. În uh, sudul Tenerife este catalogat drept zonă de protecție specială este vorba despre o zonă de prerii marine, cele mai mari din arhipelagul Canare, care, um, a căror stare este destul de bună în acest moment. Toată zona Teheta, Tehita, uh, toată zona Montania Roja și aceste prerii marine reprezintă habitate unice în lume, a căror uh, valoare ecologică și de peisaj este unică la nivel mondial. Uh, se plănuiește construirea unui hotel pe o uh, suprafață de 26.000 de metri pătrați, un hotel uh, cu trei etaje, cu 312 camere și o capacitate turistică de 820 de clienți. subliniez și o problemă foarte gravă și anume apele uzate uh, care vor fi deversate în această zonă. Uh, însă, odată cu construirea acestui hotel, această problemă se va înrăutăți. Directiva Habitate 93 43 CE spune că toate proiectele care ar putea afecta un uh, spațiu, o zonă Natura 2000, ar trebui să facă obiectul unui studiu de impact. Comunitățile autonome nu-și vor da, nu vor da auto, uh, acordul decât dacă se dovedește că nu va exista niciun fel de prejudiciu. Ei bine, noi nu credem că o astfel de construcție ar putea fi permisă aici fără un uh, studiu de mediu. Consecințele negative uh, asupra acestei zone vor fi uriașe, consecințe ecologice, consecințe asupra florei și faunei, asupra peisajului. Biodiversitatea din Canare are de suferit din ce în ce mai mult, iar această uh, um, construcție vine uh, să încalce articolele 3 și 4 din directiva 146 uh, directivă care um, um, uh, apără um, habitatele păsărilor. Trebuie să există zone tampon între zonele protejate și zonele utilizate de oameni. Ori, uh, pentru a apăra această zonă protejată s-au strâns mai mult de 100.000 de semnături până la ora aceasta Uh, este foarte important că Carta din 1995 arată că turismul poate fi un motor al dezvoltării mondiale, însă trebuie să fie făcut durabil. Mulțumim pentru această solicitare, care a fost și tratată în regim de urgență în uh, decizia din Comisia noastră în luna iunie. Știți că nu se întâmplă foarte des să tratăm în regim de urgență o petiție. Am declarat-o admisibilă și am uh, pus-o pe această cale rapidă ca să o tratăm. Acum o să mă adresez comisiei să ne dea eventual informații noi, dacă se poate, și uh, care este situația la zi. Gracias, señora presidenta. Eh, eh, Mulțumesc, domnule președinte. După cum a spus și eh, autoarea petiției, e vorba de un proiect de infrastructură pentru construirea unui hotel care să fie amplasat în apropierea a două zone Natura 2000, Montania Roja și o altă zona din Tenerife, conform informațiilor disponibile și informații accesibile publicului și din partea petiționarului, înțelegem că acest proiect încă nu a fost uh, autorizat de autoritățile competente din statul membru și, după cum a spus petiționarul, articolul 6 din directiva habitatelor s-ar aplica în acest caz, ceea ce înseamnă că orice proiect care poate avea un impact major asupra zonei incluse în rețeaua Natura 2000 ar trebui să facă obiectul unei valori de impact în ce privește conservarea zonei respective. Și nu se poate autoriza de către autorității competente decât dacă evaluarea de impact trage concluzia că proiectul nu va avea niciun efect negativ uh, asupra zonei respective. După cum s-a spus anterior, încă proiectul nu a fost autorizat, deci comisia este convinsă că autoritățile spaniole, înainte de a acorda autorizarea, <clears throat> vor respecta dispozițiile legislației de mediu din Uniunea Europeană și vor efectua această evaluare de impact uh, legată de proiectul respectiv, dacă se consideră că există un uh, impact potențial și că n-ar trebui să dea undă verde dacă proiectul ar aduce prejudicii zonei respective. În orice caz, ar trebui să reamintim faptul că statele membre au responsabilitatea principală de aplicare a legislației europene, care face parte și din legislația națională, iar Comisia este convinsă că astfel de dispoziții vor fi respectate înainte ca proiectului să-i se dea o aprobare definitivă în ce privește ideea cu zonele tampon pentru zonele Natura 2000, Comisia vrea să clarifice faptul că legislația europeană nu prevede astfel de zone tampon în jurul uh, zonelor Natura 2000. Cu toate acestea, dacă ne uităm la articolul 7 din Directiva Habitatelor, dispozițiile se aplică oricărei uh, zonă sau asupra orice care ar urma să aibă un impact asupra unei zone din Natura 2000, indiferent dacă în interiorul sau în exteriorul limitelor respective. Iar dacă se consideră că proiectul va avea un impact, atunci articolul 6 din Directiva Habitatelor îi s-ar aplica, iar în ce privește posibila includere a rețelei Natura 2000, a zonelor periferice, această zonă nu a făcut niciodată parte din lista propusă de autoritățile naționale ca să facă parte din rețeaua Natura 2000 în ce privește legislația aplicabilă la nivel european în uh, zona respectivă. Este la latitudinea statelor membre să desemneze locurile care să fie incluse în uh, rețeaua Natura 2000. Odată ce s-a făcut uh, selecția pe baza unor criterii științifice precise, trebuie să existe o evaluare din partea Comisiei ca să se asigure că propunerea făcută de statul membru înseamnă că Rețeaua va fi coerentă și va permite conservarea habitatelor, a speciilor din Uniunea Europeană care au nevoie de protecție în conformitate cu directiva habitatelor și directiva privind păsările. În această situație, Comisia efectuează evaluări periodice cu privire la caracterul de adecvare al propunerilor în ceea ce privește habitaturile de specii, interesele comunității. Conform informațiilor disponibile, în momentul actual, Comisia nu consideră că e necesar să se desemneze zona Tahita ca fiind zonă din rețeaua Natura 2000. Mulțumesc. Președinte, vă mulțumesc și deschidem discuția pentru colegi. Mai întâi, Juan Fernando. Nu ați cerut, dar domnul Afronte trebuie să plece, deci cu acordul dumneavoastră să-i dăm cuvântul mai întâi și apoi respectăm uh, ordinea de pe lista de vorbitori în ordinea în care s-au înscris. Mulțumesc, doamna președinte, că îmi dați cuvântul. Am un alt angajament în câteva minute, deci va trebui să plec. Aș vrea să sprijin petiția din Salvala Tehida pentru că E o altă tentativă de a distruge peisajul uh, de dragul turismului care nu e durabil. Vorbim despre o zonă de protecție deosebită și s-ar putea considera că ar fi o lovitură grea pentru biodiversitate și valoarea ecologică din zona înconjurătoare. Am auzit că autoritățile spaniole vor da înapoi și vor decide să nu autorizeze acest uh, proiect de dezvoltare imobiliară. Noi considerăm că ar trebui să existe o autorizare adecvată și o respectare a regulilor de mediu din Uniunea Europeană. Dacă e nevoie de această dezvoltare imobiliară, autoritățile din Canada trebuie să facă o evaluare de impact adecvată pentru că un astfel de proiect ar avea un efect considerabil asupra rețelei Natura 2000 iar autoritățile spaniole trebuie să se asigure că publicul este implicat, este informat și poate să facă propriile propuneri. Toate dispozițiile legate de autorizare pentru construcția de hoteluri, drumuri, trebuie să fie respectate inclusiv cele legate de valoare de impact. Articolul 6 uh, din directiva habitatelor trebuie să fie respectat într totul. Pot să existe construcții în afara rețelei Natura 2000, dar să aibă un impact asupra unor locuri din interiorul rețelei respective. Dacă nu există o respectare de plină, n-ar trebui să se acorde autorizație pentru construirea acestui complex hotelier o implementare corectă a directivei habitatelor și a directivei păsărilor. Ar trebui să evite orice evoluție dăunătoare în Europa. Mulțumim. Președinte, mulțumim și acum Juan Fernando are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, o să vorbesc în spaniolă. Având în vedere că discutăm un caz uh, din Spania, aș vrea să mulțumesc uh, petiționarului uh, Asociației uh, Salvați Tehita uh, pentru acest subiect atât de interesant, atât de viu și aș dori ca acest dosar să fie mai bine cunoscut. Nu e vorba de dimensiunea legislativă aici. E vorba, până la urmă, de capacitatea Parlamentului European de a asculta, de a auzi ce au de spus uh, cetățenii prin petiții, pentru că noi reprezentăm pe cetățenii europeni, deci trebuie să ascultăm, să înțelegem ce spun cetățenii, uh, asociațiile, societatea civilă, pentru că e vorba de subiecte de interes pentru toți europenii, pentru spațiul public european. Și așa stau lucrurile și aici. E o afacere care afectează legislația de mediu europeană. Orice acțiune întreprinsă pe teritoriul în care se pune sub semnul întrebării legislația comunitară, directiva 2947 sau directiva 92 sunt foarte importante. Salut această inițiativă, mă bucur că a fost sesizat Parlamentul European și în calitate de cetățean spaniol, în calitate de membru spaniol în Parlamentul European și în calitate de fiu și vecin al celor din Canare, pentru că și eu locuiesc în Canare, e esențial ca teritoriul și mediul din insulele Canare să fie păstrat și protejat. În întreaga mea activitate politică am acordat o atenție deosebită protecție împotriva speculei imobiliare a urbanizării care e dăunătoare pentru teritoriu, în special pentru teritoriul uh, din care vin eu. E vorba de această dimensiune a turismului, a o coloană vertebrală a activității economice de acolo. Deci trebuie ca dezvoltarea turismului să nu aibă o, un impact negativ asupra mediului înconjurător, nici în Canare, nici în altă parte. Și turismul e foarte intens în uh, Canare, probabil activitatea cea mai intensă în special uh, în ce privește aspectele regionale. Se acordă importanță deosebită a protecției mediului la fața locului. E vorba de ideea de a construi un hotel una dintre insulele de acolo, în Tenerife, și trebuie să nu aibă un impact negativ asupra mediului. <clears throat> M-am informat, am strâns informații. Toate informațiile administrative ne spun că regulile de mediu sunt respectate. Deci e un aviz favorabil al autorităților regionale. Cei din Tenerife se ocupă de această chestiune și deci au redactat un aviz favorabil. Colectivitatea teritorială locală dă un aviz favorabil, guvernul local din Tenerife dă aviz favorabil, iar în acest raport ni se spune că legea de coastă spaniolă este respectată. E o lege foarte severă. Vă reamintesc că am avut discuții în acest sens în Comisia pentru Petiții. E o lege națională din 2008 care protejează uh, coastele domeniul public și interzice orice acțiune care ar avea un efect negativ asupra mediului. Am aici toate rapoartele Asociația le cunoaște foarte bine și ni se spune că legislația națională e respectată. Și totuși Comisia Europeană cere autorităților spaniole să se asigure că e respectată legislația europeană. Citind rapoartele, constatăm că concepția hotelului nu va afecta Montania Roja, nu va exista un impact, pentru că nu afectează zona geografică Montania Roja. După cum se spune în lege, această zonă nu e spațiu natural protejat. Apoi, nici Natura 2000, rețeaua respectivă nu e afectată pentru că acest hotel nu ține de o zonă din rețeaua Natura 2000. ar fi trebuit să se aprindă un semnal de alarmă dacă ar fi fost afectată rețeaua Natura 2000, pentru că e vorba de protejarea păsărilor din zonă, dar faptele nu justifică declanșarea acestui semnal de alarmă. Nu ne putem opune în mod clar. Chiar dacă vă spun, Comisia Europeană trebuie să vegheze ca legislația comunitară să fie respectată. E un aspect important. Am putea cere autorității spaniole să demonstreze că s-a respectat. Da, e încă și mai frumos când cei care iau cuvântul îmi dau și mie cuvântul înapoi, spune doamna președinte. Acum aș vrea să îi dau cuvântul Angelei și te rog să ai intervenție cât mai succintă pentru că trebuie să plecăm la 12 și jumătate fix și trebuie să trag niște concluzii. Nu repetați pentru că spuneți cam același lucru. A mí me, me gustaría empezar recordando, y te lo V-aș aminti un lucru și mă adresez în special, mă adresez special lui Juan Fernando, dar și Comisiei. De ce am cerut acum o procedură de urgență? Pentru că au uh, apărut uh, schimbări de destinația terenurilor fără autorizare. Odată ce autorizația este obținută, lucrările de construcție încep. Și iată de ce am accelerat întreaga procedură. V-aș mai reaminti și un alt lucru. E un semnal de alarmă care ne vine din insulele Canare. Peste 100.000 de semnături, deci este un semnal de alarmă tras de societate. Uh, ce se face cu această participare a cetățenilor la uh, uh, protejarea mediului? Nu, tocmai mediul nu a fost respectat. Am vorbit de parcurile Natura 2000 și diversele tipuri de rezervație naturală. Însă, plaja de la Montania Roja, de lângă Montania Roja, are un impact asupra întregii zone, pentru că există multe obstacole uh, în mijloc el 4 el espacio protegido con la finalidad de recalificar precisamente Zona protejată a fost redusă în 1994 la plaja Tehita și area în care hotelul urmează să fie construit. Deci în 1994 o, o parcelă a fost retrasă din zona protejată. Ideea era că era vorba de o zonă de interes general, însă hotelul uh, <laughs> e construit pentru interese private. Și mă întreb de aplicarea principiului de precauție. Comisia oare a abandonat acest principiu? Deoarece vorbim de pagube ireparabile. Nu pot fi remediate uh, astfel de pagube cauzate prin construcție. Unde e principiul de precauție pe care ar trebui să-l aplice Comisia? S-ar putea să ne confruntăm cu un dezastru ianuarie am uh, cerut comisarul pentru mediu, am întrebat pe comisarul pentru mediu despre această situație și răspunsul pe care l-am primit este că autoritățile spaniole vor respecta întru totul directiva Habitat. Ori se pare că mm, autoritățile spaniole și măcar au început să analizeze cazul. În insulele Canare au existat nouă cazuri de încălcare a legislației de mediu, iar autoritățile din insulele Canare trebuie să-și asume până la urmă responsabilitatea. Nu cred că pentru moment putem avea încredere în nimeni. Chiar dacă legea există, ea nu e aplicată. Au existat multe situații în insulele Canare și special în Tenerife, uh, în mod repetat, bună oară, și iată de ce insist ca să primim un răspuns din partea Comisiei ce privește principiul de precauție. Mulțumesc! Domnul Sebastian Calvet, după care am să închid lista de vorbitori, vă rog. Mulțumesc, domnul președinte. Încerc să fiu succint. Trebuie să fie clar că vorbim de o zonă alăturată unei zone Natura 2000. Articolul 6 a fost invocat și e limpede că orice schimbare uh, ce intervine în apropiere trebuie să fie supusă unei valori de impact. Și mă adresez Comisiei. Nu e de ajuns asta uh, pentru a reclasifica zona ca una constructibilă sau neconstructibilă, dacă nu reacționăm la timp. Și revin la cele spuse de Angela, există riscul să ajungem prea târziu. E un lucru care s-a întâmplat de prea multe ori ca să repetăm greșeala. A reacționa și a decide dacă o clădire legală sau ilegal construită, după ce ea e sus, e pe picioare, din păcate e o decizie ce vine prea târziu. Au existat diferite situații de-a dreptul aberante în care oamenii au trebuit să-și, să-și părăsească casele, s-au produs pagube, s-a construit, e adevărat ilegal, un lucru nou, dar Eh, decizia ilegalității intervine prea târziu. Vorbim, repet, de o zonă alăturată unei arii Natura 2000 și dacă nu reacționăm rapid, eh, vom fi din nou în fața unui fapt împlinit. Comisia noastră trebuie să fie foarte vigilentă și să ceară comisiei să intervină la timp. Domnul Calver acum. Grazie, signora presidenta. Bueno, pues no tengo más remedio que... Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur că, în sfârșit, tratăm o temă spaniolă în această comisie. N-am mai văzut de mult timp pe ordinea de zi puncte ce țin de Spania. Am să susțin ce a spus Comisia. Nu fiți gelos, domnule coleg, și Germania va urma curând. V-aș reaminti un lucru. Arta guvernării e arta de a obține echilibru. Pe de o parte vorbim de oameni, pe de alta faună și floră, pe de altă parte proprietate asupra terenurilor, iar oamenii au nevoie de locuri de muncă de asemenea nu doar de mediu. Și acestea fiind spuse, aș spune pe scurt, haideți să aplicăm legea, punct. Ok, um, now we are... Președinta, Vom încerca să tragem niște concluzii, dar nu înainte de a auzi pe petiționar. Două minute maxim, vă rog. Gracias, pues muchísimas gracias. Eh, la plataforma, creemos... Mulțumesc foarte mult. Credem că majoritatea milioanelor de europeni care ne vizitează ar dori să uh, existe o calitate a mediului, o calitate a apei uh, la nivel cât mai ridicat. Leon Teo Rodriguez, un băiat din insulele Canare, spunea că frumusețea insulelor merge mână-mână cu uh, un ambient sănătos pe care îl oferă și aș face un apel public. Atunci când vorbim de contaminarea apei, avem o problemă foarte mare, pentru că nu sunt respectate legislația cadru uh, Au existat numeroase rapoarte în ce privește calitatea aerului și a apei, inclusiv pe plaja din vecinătatea zonei despre care vorbim, pe o distanță de 3 kilometri, și uh, există alge, deșeuri, uh, mirosuri neplăcute de natură chimică, chiar și la o distanță de 3 km. Vorbim de o populație de 28.000 de vizitatori practic se uh, deversează conductele de canalizare direct în mare în uh, anumite locații. Noi uh, am fi dorit să putem rezolva această problemă înainte ca uh, să se demareze construcția acestui hotel, nu uh, prea târziu și nu e vorba doar de bani și autorizare. Uh, Trebuie să ne gândim în primul și în primul rând la sănătatea populației locale, iar această companie locală, e adevărat, are o autorizare pentru a construi 40 de vile în zona cea mai contaminată. Practic, miroase îngrozitor din cauza canalizării necorespunzătoare în această zonă. Doamna președinte, vă mulțumesc pentru pasiunea și timpul pe care le-ați acordat acestei petiții. Dacă uh, lumea ar fi plină de persoane ca dumneavoastră, cred că lumea ar fi un loc mai bun. Mulțumesc foarte mult încă o dată și mulțumim pentru că ați călătorit tocmai uh, din uh, Tenerife până la Bruxelles. Uitați ce frumos e la dumneavoastră, ce urât e aici la noi, la Bruxelles, e un sacrificiu. Tocmai de aceea vă mulțumesc pentru călătoria pe care ați întreprins-o și devotamentul pentru regiunea dumneavoastră. Vom încheia acum acest uh, punct și iată ce uh, vă propun, dragi colegi. Știm chiar și de la Comisie că articolul 6 al directivei Habitat se aplică în acest caz și că orice proiect de construcție trebuie să îl respecte. Asta e dincolo de orice semn de întrebare. Prin urmare, vom uh, urgent, o să trimitem mâine, o scrisoare către autoritățile regionale, dar și autoritățile naționale pentru insulele Canare, uh, arătând foarte limpede acest fapt și solicitând o evaluare de impact să întrebăm dacă a existat sau nu așa ceva. Se pare că nu pentru acest proiect de construcție. Și dacă nu s-a făcut, înseamnă că directiva Habitat, articol 6, au fost încălcate, care solicită ca orice proiect de construcție, înainte de orice demers, să aibă o astfel de evaluare de impact. Pentru că, așa cum ați arătat, așa cum și colegii au spus în mod repetat, uh, această construcție ar putea duce la o pagubă irreversibilă pentru natură și pentru mediu. Ori noi suntem aici să protejăm natura, nu să-i dăunăm. Iată de ce suntem pe această planetă și chiar și unii dintre noi aici în Parlament pentru asta sunt aici și cred că asta este o posibilă cale înainte, iar secretariatul firește va rămâne în dialog permanent cu Comisia pe această petiție pentru a vedea cum putem evalua. Însă petiția rămâne deschisă firește și vom lua aceste măsuri în acest moment. Sunt colegii mei de acord? Da, mulțumim. Și petiționarii par încântați, asta e un lucru foarte bun. So thank you very much. Have a nice lunch break. Mulțumesc tuturor, poftă bună, ne vedem după amiază.